Ei, aș avea totuși o întrebare referitoare la operațiunile care au fost trecute în revistă în Ungaria cu ocazia reuniunii informale a ministrilor apărării, mai ales cu privire la uh, piraterie. Reprezentanții noștri au făcut recent un turneu în regiune pentru a încerca să se asigure demersul cooperării acestei țări, Kenya și Seychelles, în ceea ce privește partea judiciară, juridicională a abordării pirateriei. Eforturile acestea nu par să fi fost uh, încoronate de uh, succes, ținând cont de poziția unor țări din zonă. Unde suntem cu situația, dacă s-a precizat acest lucru în raportul domnului Lang din partea Națiunilor Unite, dacă se referă la uh, deschiderea unei jurisdicții internaționale la Arusha sau a unor tribunale locale în discuțiile care au avut loc la Budapesta s-a degajat oare un uh, consens în acest sens? S-a avansat în discuțiile cu statele din regiune? Poate progresa acest capitol judiciar, deoarece ultimele evenimente la care am asistat în Oceanul uh, Indian sunt puțin încurajante, este puțin spus și uh, colegii mei sunt convinși că, sunt convins că vor avea intervenții pe această temă, domnul Galer. Ja, eh, vielen Dank. Eh. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule Popovski, cred că cu toții ne dorim ca dumneavoastră să faceți progrese în ceea ce privește eh, planificarea serviciului. Ne dormim Uh, ca această organigramă să fie ocupată cât mai multe posturile din, acest, din această organigramă, organigramă să nu fie vacante, deoarece vedem că ne confruntăm cu uh, multe crize. Ați spus că nu vă gândiți la o revoluție și eu sper acest lucru. Însă sper că uh, vă gândiți cum putem și cum trebuie să reacționăm la revoluțiile care au loc în țările vecine. Uh, și din acest punct de vedere îmi doresc ca Uniunea Europeană să aibă un răspuns foarte concret. Întâlnirea informală a ministrilor uh, din, uh, de săptămâna trecută, după părerea mea, nu a oferit uh, răspunsurile la toate întrebările. Um, au uh, fost uh, discuții în ceea ce privește măsuri uh, militare, eventuale măsuri militare, lucru care mi se pare foarte interesant. Cred că este foarte clar ce trebuie să facem. Trebuie să evităm ca o țară cum este Libia, la sfârșitul regimului Gaddafi, să devină un stat um, în care să nu mai există o autoritate statală Um, și acest lucru este de dorit uh, și pentru și pentru Algeria, de exemplu, și pentru țările din nordul uh, Africii. Um, nu trebuie să, să ajungem în situația în care triburile locale să aibă uh, puterea. Trebuie să evităm de asemenea situația ca zeci de mii sau sute de mii de imigranți să pornească înspre Europa, deoarece acest lucru nu este în interesul uh, Uniunii Europene, dar nici în interesul celor care doresc să ajungă în, în Uniunea Europeană. Dacă, ne, dacă vrem să evităm toate acest, aceste lucruri, trebuie să spunem foarte clar ce, uh, ce trebuie să facem, deoarece este responsabilitatea noastră în calitate de vecini uh, direcți ai acestei zone. Și Statele Unite au spus foarte clar că europenii trebuie să facă toate cele necesare. După părerea mea, aspectul umanitar este uh, unul important. Trebuie să apelăm Trebuie să întreprindem toate măsurile uh, necesare din acest punct de, vedere. Nu ajunge să uh, finanțăm organismele ONU, de exemplu, ci trebuie să să intervenim uh, în mod direct cu mijloace financiare la fața locului. Trebuie să ne gândim foarte bine să avem uh, un plan foarte concret în ceea ce privește uh, această situație și sper că staful dumneavoastră, statul major al dumneavoastră are planuri și în ceea ce privește unor uh, situații nepre- neprevăzute. Aș dori să vă întreb ce facem dacă Gaddafi va continua în continuare, va continua să um, folosească, să folosească armata împotriva propriei populații. Uh, sper să există un plan concret uh, în ceea ce privește uh, asemenea situații, deoarece până acum nu am auzit uh, nimic concret. Mi-aș dori de asemenea foarte mult să ajungem foarte departe în ceea ce privește capacitățile noastre de coordonare pentru a putea, pentru a ne putea asigura că uh, toți cetățenii uh, europeni din toate cele 27 de state membre sunt uh, încadrați în uh, strategia noastră. Deci trebuie să ne asigurăm că uh, acest lucru va deveni o realitate. Deocamdată aceasta ar fi uh, remarcile mele. Merci. Mulțumesc, domnul Gualtieri. Mulțumim, domnule președinte. Mulțumesc și domnului secretar general adjunct. Vă mulțumesc. Cred că această întâlnire este prima dintr-o lungă serie de întâlniri între noi. Sunteți interlocutori privilegiați, așa că aș vrea să examinăm diferitele puncte, dar în altă ordine. Deci aș vrea să începem cu Libia și să terminăm cu organizarea serviciului în uh, lumina problemelor concrete. Deci, într-adevăr, Libia, putem uh, să mergem mai departe și să vorbim despre întreaga Africa de Nord, dar Libia, în primul rând, e bine, Libia este exemplul a ceea ce noi, europenii, nu am făcut? În primul rând este o problemă cu informația. Am urmărit cu atenție presa și nu pare să existe acolo o informație fiabilă. Sunt numai zvonuri eh, și deci nu există o evaluare clară a situației. Mă întreb, serviciul dumneavoastră dispune oare de informații fiabile, știe ce se întâmplă într-adevăr în Libia? Mă întreb, deoarece discutăm de mai multe opțiuni, iar totul depinde până la urmă de situația reală. Bineînțeles că vrem să avem o evoluție democratică în zonă. Trebuie să uh, evităm decesele și să garantăm uh, progresul civil, stabilitatea libienilor. Și dacă vrem să știm în ce măsură au fost uh, bombardamente de aviație asupra civililor, este ceva foarte important de știut. Este important să știm dacă s-a întâmplat și mai trebuie să știm și Câte victime au fost? 300? 1000? Sau 10.000? Nu e chiar același lucru. Trebuie deci să știm cu exactitate ce se întâmplă și am impresia că Europa nu este bine pusă la punct din acest uh, punct de vedere. Se știe oare câte victime au fost? și care este tipul de represiune față de manifestanți. Ați insistat asupra specificității Libiei. Libia merită întreaga noastră atenție Și mai este și problema Somaliei. Dar e cu totul altceva. Întrebarea este ce se întâmplă cu organizarea. Aici situația este gravă. Dacă nu există niște conducători într-un anumit stat sau și mă întreb cum putem să vorbim despre repatrierea cetățenilor noștri am impresia că fiecare practic se ocupă cu repatrierea propriilor săi civili, dar ar trebui totuși să existe un stat care să se ocupe la fața locului de organizarea acestor evacuări pe teren. Mă întreb, deci, cum vedeți dumneavoastră aceste lucruri și aș mai vrea să înțeleg și ce se întâmplă cu structurile. Eu aș vrea să știu ce face structura militară. Ați vorbit deja despre o primă reuniune și mă întreb dacă vom ajunge astfel la o gestiune a crizei, ceea ce ar fi foarte de dorit. Ați vorbit în prima parte a expunerii dumneavoastră despre acest subiect și cred că trebuie de asemenea să știm cine este coordonatorul este Uniunea Europeană? Aici, practic, toată lumea vrea să organizeze lucruri, dar nimeni nu se ocupă de coordonare. Pentru moment, nu se văd rezultatele unei acțiuni coordonate. Ceea ce se vede este rezultatul acțiunilor individuale ale statelor membre. Deci, voi rămâne prudent. Nu cred că vom putea să depășim cadrul rezoluției 1970. Chiar pentru zona lipsită de uh, acoperire aeriană. Nu o să revin și asupra celorlalte puncte, deoarece uh, Următorul uh, punct de pe ordinea de zi are legătură cu raportul meu care uh, vizează exact sediul operațiunilor. Deci voi încheia. În legătură cu scrisoarea de la Weimar, doamna Ashton spune că acolo e ceva nou. Deci acum se recunoaște că există un sediu operațional, numai că se spune că mai întâi ar trebui să se facă o evaluare a raportului costuri și uh, avantaje. Deci, fiind vorba de costuri și avantaje ale acestei structuri în raport cu uh, cele cinci structuri existente, mă întreb, s-a prevăzut oare un lot de măsuri concrete care să realizeze ceea ce ni s-a spus, anume să ne aplicăm asupra unei evaluări a costurilor și beneficiilor? Mulțumesc! Domnul vicepreședinte Lize, care cuvântul. Postană... Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că pot vorbi în uh, limba mea maternă. Uh, deoarece vorbesc cu un uh, compatriot și este foarte bine că îmi pot folosi limba maternă. Aș avea două, trei uh, remarci. Este uh, vorba despre consecințele tratatului de la Lisabona, care, care pentru noi sunt foarte clare în ceea ce privește punerea, punerea în aplicare a unei politici uh, externe comune a Uniunii Europene. Trebuie să vă pun uh, o întrebare asupra uh, în ceea ce privește președinția uh, ungară. Președinția poloneză, cea care va urma, așa cum a anunțat deja ministrul extern britanic, um, va exista o încercare de a progresa foarte mult în uh, această zonă. Nu doresc să vă pun întrebări concrete, ci doresc să vă întreb cum vă imaginați dumneavoastră împreună cu uh, doamna Ashton colaborarea cu președinția în zona de securitate a Uniunii Europene și dacă există cumva uh, detalii în contextul președinției uh, viitoare poloneză și relațiile cu președinția poloneză, ne-am bucurat dacă am auzit aceste detalii. Există un alt aspect uh, mai degrabă uh, strategic. Și este vorba aici de, partener, de parteneriatul și cooperarea dintre Uniunea Europeană și NATO. Am auzit foarte multe păreri în cadrul discuției cu secretarul general al NATO, al NATO. Au fost făcute declarații importante în ceea ce privește natura acestei cooperări și în ceea ce privește um, necesitatea existenței unei uh, colaborări strânse. Însă aș dori să vă întreb cum vedeți dumneavoastră această relație, această cooperare există o, o structură uh, clară, a, a fost, uh, au fost luate decizii la nivelul uh, colaborării, mai ales în ceea ce vă privește pe dumneavoastră, implicarea dumneavoastră concretă în ceea ce privește cooperarea între Uniunea Europeană și NATO. Și o altă întrebare concretă. Eu sunt raportor în ceea ce privește situația din Georgia și misiunea Uniunii Europene din uh, Georgia. Există acum o perioadă de stabilitate relativă. În același timp, suntem îngrijorați, îngrijorați în ceea ce privește acordul din anul 2008, care nu a fost pus în aplicare în întregime. Membrii misiunii de observare a Uniunii Europene nu au acces în zona controlată de Rusia, este vorba de Abhazia și uh, Uh, Osteția de Sud și aș dori să vă întreb dacă există uh, lucruri nou, noi din acest punct de vedere. Ce Butikov? Mulțumesc, domnule Butikov. Vă mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș pune câteva întrebări. În primul rând, poate am înțeles un lucru greșit, domnule Popovski. Ați vorbit despre platforma pentru criză sau cum se numește această platformă. În ce relație ar trebui să se afle această platformă cu comisara noastră care se ocupă de situații de criză? Nu există aici un lucru dublu, de fapt. În al doilea rând, în ceea ce privește punerea în comun a resurselor. Înaintea, înaintea întâlnirii informale a ministrilor de apărare, S-a discutat în presă despre acest lucru, însă în raportul referitor la această întâlnire acest aspect nu este amintit. Și întrebarea mea este dacă în acest domeniu au existat uh, progrese concrete și care ar fi acestea. În al treilea rând, aș dori să pun o întrebare în legătură cu Libia. În anul 2006 deja a existat un uh, exercițiu comun. A fost denumit uh, EVERC O6 și acolo s-a încercat uh, cum pot fi evacuați uh, câteva mii de cetățeni europeni dintr-o țară din exteriorul Uniunii Europene. Uh, evacuare urma să aibă loc dintr-o țară unde au loc conflicte uh, interne. Deci am, am exersat acest lucru deja de 5 ani și astăzi auzim de la domnul Gualtieri că există, de fapt, în realitate, mai multe operațiuni naționale. Um, poate britanicii și uh, germanii au colaborat și au scos uh, împreună cetățenii acestor uh, două țări din Libia cu ajutorul unor avioane. Deci pot să întreb cum, cum se poate să ne aflăm în această situație? Care capacități care există deja de 5 ani uh, sunt folosite și dacă nu, de ce nu se întâmplă acest lucru? În plus, Uniunea Europeană a hotărât să pună în aplicare sancțiuni uh, prin uh, sancțiuni ale Organizației Națiunilor Unite. Nu este un lucru greșit, însă nu este suficient, după părerea mea. Uh, în ceea ce privește zona de interdicție a traficului aerian, alta reprezentantă este de acord să încercăm o asemenea interdicție sau nu? guvernul american uh, tocmai încearcă să ruineze asemenea inițiativă. În Germania există opinii diferite. După părerea mea, ar trebui să avem o abordare foarte serioasă și doresc să mă întreb care este situația de fapt. Domnul Gaddafi are uh, încă uh, posibilitatea uh, să obțină uh, bani prin vânzarea de, de uh, petrol și să uh, părăsească apoi Libia, deoarece nu există această interdicție de trafic aerian. Își deci doresc să mă întreb de ce Uniunea Europeană nu merge mai departe în ceea ce privește afacerile cu uh, petrolul și în ceea ce privește tranzacțiile financiare și această interdicție de trafic aerian. Și alte două întrebări, dacă îmi permiteți o întrebare se referă la Somalia. Dacă am înțeles bine discuția actuală, suntem pe punctul uh, de a iniția o a treia operațiune în această uh, regiune, după Atalanta și EUTM, o altă misiune de, de pregătire în, în zona de costă, în, în anumite zone de, de coastă din Somalia. Ceea ce nu aud însă până acum este o discuție serioasă pe marginea realității, um, următoarei realități. În ultimele uh, luni, în ciuda uh, existenței misiunii Atalanta, pirateria a devenit un model de afaceri stabil și uh, această evoluție nu a, nu, a, nu, a, nu a putut fi împiedicată. Deci pirateria a devenit un model de afaceri care funcționează mult mai bine astăzi decât în urmă cu un an. Și, drept urmare, uh, în, uh, pe țărm, tot mai multe uh, afaceri, tot mai multe domenii încep să depindă de acest model de afacere legat de piraterie. Doamna Ashent uh, și-a dorit, a afirmat că dorește elaborarea unei strategii complete, însă aș dori să știu dacă are o idee concretă în ceea ce privește această strategie. Și o altă întrebare, ultima întrebare. După părerea mea, noi acum doar reacționăm la evoluțiile care au loc în, în lumea arabă fugim după ceea ce se, în urma acestor uh, evenimente. Uneori chiar dăm impresia că ne pierdem respirația în cadrul acestei fugi. Ar trebui însă să ne punem întrebarea care ar trebui să fie strategia Uniunii Europene față de spațiul arab. Trebuie să ținem seama de acest val de revoluții care, după părerea mea, încă nu s-a terminat. Nu am auzit nimic din acest punct de vedere, inclusiv din partea dumneavoastră și m-ar interesa unde, uh, unde are loc o asemenea discuție și care este rolul Parlamentului. Uh, Auch als erstes... Äh, Vă mulțumesc. Și eu aș dori să mă refer prima dată la Libia. Uh, în ceea ce privește interdicția traficului aerian de asemenea, mă interesează dacă într-adevăr se dorește punerea în aplicare a unei asemenea, uh, unei asemenea interdicții de, de, de trafic aerian. Așa cum a spus domnul Butikofer, nu este suficient să cerem o asemenea interdicție. În plus, aș dori să știu dacă uh, există reflexii în ceea ce privește implicarea armatelor din Egipt și din, uh, din Tunisia. În ceea ce privește, sau ținând cont de, de situația din uh, Libia, pot înțelege uh, cererile și ideile de a exista o intervenție militară. Aș dori să se subliniez că asemenea intervenție militară uh, va fi una foarte uh, periculoasă. Trebuie să ținem cont de, uh, de de situația din uh, Libia, de cât armament este în, uh, în Libia. Și dacă există o interdicție de trafic aerian uh, combinată cu o intervenție militară, se poate ajunge în situația în care se va declanșa un război și această posibilitate cred că trebuie luată foarte în serios. Și aș dori să-l întreb și pe uh, domnul Galer în ceea ce privește uh, abordarea unei asemenea situații periculoase. Aș dori să vă întreb dacă aveți exemple din uh, trecut. Știți vreo asemenea, de vreo asemenea intervenție militară care a avut un rezultat fericit, dacă nu mă înșel, și situația din Irak a început tocmai printr-o asemenea interdicție de trafic aerian și vedem ce s-a întâmplat până la urmă. Deci trebuie să ne asigurăm că intervențiile noastre vor asigura, intervențiile noastre să asigure calitatea vieții cetățenilor de acolo. Deci, trebuie, înainte să ne hotărâm uh, pentru o asemenea intervenție, cred că trebuie să nu uităm uh, istoria. Trebuie să ținem seama de, toate, de toți pașii necesari dintr-o asemenea intervenție și de consecințele unei asemenea intervenții. Apoi, în ceea ce privește bugetul uh, pentru ajutor umanitar și pentru um, gestionarea crizelor. La 10 um, februarie uh, a fost declarat că um, se dorește uh, punerea împreună a acestor două aspecte bugetare. Și aș dori să vă întreb care este părerea dumneavoastră legată acest lucru. Mulțumim, domnul Kolacev. Mulțumesc being here with us Mulțumesc, domnule președinte, că ne întâlnim astăzi aici. Sunt uh, de acord cu ce ați spus, că europenii trebuie să reacționeze rapid și eficient, dar pentru aceasta avem uh, nevoie de uh, informații și aș vrea să știu, să aflu de la dumneavoastră dacă agențiile de informații europene lucrează în legătură cu CIA și dacă transmit informațiile de pe teren și nu lucrează numai pe o bază de informații de presă care se transmit în media. Întrebarea mea este, avem scenarii concrete și planuri concrete, nu vreau să repet ce au spus uh, colegii mei, asupra uh, forțelor uh, de interzice a traficului aerian misile, rachetele Scud dacă pot să atingă teritoriile din UE. Uh, uh, poate Gaddafi intenționează să utilizeze acest tip de rachete uh, și reacția noastră este nu numai să răspundem, dar și să avem informații clare pentru a avea scenarii și planuri proactive. Și ultima întrebare, după cum știți, UE stabilește contracte cu autorități și persoane care sunt în Benghazi și aș vrea, nu știu cum să le numesc aceste autorități de la Benghazi care ne cer uh, sprijinul și nu știu dacă ne gândim la misiune de securitate și umanitare uh, și care va fi răspunsul nostru la aceste uh, cereri de la autoritățile provizorii din Benghazi. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule președinte, doamna Brandner. Merci. Sorry, I just have a few questions. Am și eu câteva întrebări asupra misiunii din Somalia. Ce se întâmplă cu... Unde sunt soldații care au fost antrenați? Ce și formațiuni unde s-au dus? Mai ales în legătură cu ceea ce s-a spus înainte. Cred că sunt vreo 900 de persoane. Unde sunt aceste persoane? Și a doua întrebare se referă la uh, poate că ceea ce vă spun eu este greșit care este situația de gestiune a crizei. Cred trebuie să avem o politică mai consistentă și să vedem țările în care nu au început încă criza, nu să așteptăm să izbucnească criza cred că atunci Europa ar fi mai consecventă. Și aș vrea să mă refer la strategia din regiune. Noi acum, după cum știți, negociem cu um, cu forțele despre relațiile în regiune și ce facem noi pe acum? Să, joia trecută ministrul de interne al Libiei a fost în Bruxelles să negocieze asupra pachetului de 55 de milioane pentru tehnicile de supraveghere ale frontierelor și poate că acum noi realizăm că am făcut ceva greșit pentru că țara se află deja în plină în plină dezastru, în plin război. Și Poate că pentru moment nu știm care este evoluția în acest stat. Care este strategia noastră în Yemen, în Bahrain, în, în Liban? Ce se întâmplă? Măcar spuneți-mi ca să pot să înțelege care este evoluția din aceste zone. Mulțumesc, domnule. Mulțumim, sunt convins că o să primim răspunsurile pe uh, discuri compacte după amieză. Uh, Domnul Chelam. Merci beaucoup, prezident. Mulțumesc mult, domnule președinte. Vreau să mulțumesc, domnule Popovski, pentru aceste informații. Întrebarea mea se referă la uh, calendarul pe care le aveți despre formare sau aceste, uh, acestui sistem de gestionare a crizelor. Ați spus că uh, încă vă gândiți foarte mult la aceste lucruri, dar problema este că criza trebuie, ne ia pe neașteptate printr-o revoluție, cum a fost cele din țările arabe. Întrebarea, putem să avem o, o, o strategie proactivă, preventivă pentru aceste probleme? cu privire la uh, reuniunea de la Budapesta, um, se pare că doar a analizat situația și nu într-un mod foarte coordonat. Întrebarea este și a fost pusă. Care este scenariul? Îl, ima, ima, îl imaginăm uh, și în legătură cu acțiune disperată a uh, șefului statului libian. Uh, ce se întâmplă dacă structurile de stat se dezintegrează? Cu ce vom face în acel moment? Sunt de acord uh, cu ceilalți colegi că UE trebuie să fie pregătită pentru o misiune civilă pentru a sprijini, uh, uh, sprijinită de militari, pentru că Aș vrea să citesc ceea ce s-a spus la, în cadrul dezbaterilor. S-a menționat că avem nevoie de o mod de abordare integrat al politicii de apărare comună. Și pen, pentru moment nu avem asemenea semne de e, politică comună. Și aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră. Mulțumesc, domnule Popovski. Cu această, aveți cuvântul, cu această uh, ordine de zi foarte ambițioasă. Nu știu dacă sunt pregătit să răspund la toate întrebările dumneavoastră, dar voi încerca. Să încep cu uh, uh, despre Atalanta și cooperarea judiciară. Raportul domnului Lang este nou, este pe masă. Mulți miniștri de la Budapesta au reacționat foarte pozitiv la acest raport. Ceea ce intenționăm noi să facem este o posibilitate de a sprijini eh, capacitățile din țara respective. Câteodată eh, este o problemă eh, simplă, cum ar fi construirea unor Uh, acțiuni de, uh, civile uh, și în orice, și să ajungem la acorduri regionale, pentru că altfel nu ar avea niciun sens. Încercăm să de când, pentru că acum trecem în revistă cererile acestei operații de la trebuie să vedem care este mandatul operațiilor de la Atalanta și cum să fie readaptat aceasta pentru a fi sigur că impactul operației este durabil. Da, aceasta în ceea ce privește problemele ă, abordării regionale din cornul Africii. Acesta este la ordinea de zi. Pregătim o întrunire ministerială în martie și lucrăm asupra comitetelor militare și al uh, Domnul Galar s-a referit la locurile vacante care vor fi ocupate în curând. Eu sper că acest lucru se va întâmpla în următoarele săptămâni. Ne vom asigura că vom acționa cât mai repede. Și cred că acest lucru este legat de întrebarea legată de calendar. Cum vom pune în aplicare și cum vom uh, completa aceste structuri. Vor avea loc două etape. Acest lucru se va întâmpla în două etape. În primul rând, structurile trebuie stabilizate. Trebuie să um, angajăm personal și apoi, în ceea ce privește, în urma um, rezultatului dezbaterii în ceea ce privește abordarea completă, trebuie să vedem dacă avem nevoie de mai multe lucruri, dacă trebuie să modificăm acest, anumite lucruri și acest proces va dura uh, un anumit timp nu înseamnă însă că uh, nu vom face nimic și că uh, vom uh, lăsa crizele să se desfășoare întotdeauna și noi să reacționăm doar la crize. Deci dorim să fim pregătiți la toate aceste crize care vor urma, probabil. Mulți uh, dintre dumneavoastră uh, ați pus întrebare, întrebări legate de politica Uniunii Europene față de nordul Africii și uh, față de zona arabică, în arabă în general. Desigur, um, cred că acest lucru se încadrează în, uh, în uh, revizuirea generală a politicii de vecinătate. Această revizuire a fost planificată deja, însă acum a devenit foarte urgentă. Uh, Înaltul reprezentat a inițiat o discuție uh, cu uh, ministrii de externe um, pe data de 11 martie și aici, în cadrul acestei întâlniri din 11 martie, uh, politica um, de vecinătate va fi punctul central Desigur, vor fi uh, discutate aspecte legate de Orientul Mijlo- Mijlociu. Trebuie să vedem ce trebuie să facem din punct de vedere bilateral, ce putem face din punct de vedere al intervențiilor regionale. Aspectele financiare trebuie dezbătute uh, de asemenea. În ceea ce privește întrebarea concretă legată de uh, Libia. Um, am, uh, am uh, avut într-adevăr până de curând acest upgrade, această actualitate, această actualizare a acordului cu uh, Libia, însă desigur acest, toate aceste discuții au fost uh, suspendate. După cum am spus, această revizie este în uh, desfășurare și um, acest lucru ne-l transmit și partenerii din regiune. Uniunea Europeană are o anumită poziție în această regiune, se bucură de o anumită încredere față de alți uh, actori din această regiune și trebuie să profităm și să construim pe această bază. În ceea ce privește coordonarea uh, Uniunii Europene, foarte mulți dintre dumneavoastră ați pus întrebări legate de acest uh, aspect, nici la cele pe care le avem la dispoziție. E bine, noi nu, nu, nu putem, uh, nu avem nicio influență, deoarece aceste mijloace, și este vorba de nave, de avioane, acestea sunt mijloace naționale, deci nu putem să, să să hotărâm noi. Statele membre sunt cele responsabile. Noi putem să apelăm la uh, instrumentele de coordonare pe care le avem la dispoziție. Este vorba de această celulă de coordonare din cadrul statului major al Uniunii Europene și este un instrument care a fost activat și este um, greu și, de fapt, imposibil să depășim prerogativele Uniunii Europene. Apoi, în ceea ce privește lucrurile suplimentare pe care le-am făcut, am, am hotărât, am, există un ofițer de legătură în uh, Malta, un ofițer de legătură din partea statului major militar, care uh, colaborează acolo cu 12 reprezentanți uh, din partea statelor membre și uh, coordonează acțiunile de, și se implică în coordonarea acțiunilor de uh, evacuare și trec acum, verific acum uh, notele în ceea ce privește uh, Libia. Uh, mă refer aici la abordarea originală a Uniunii, Europene, a Uniunii Europene față de Libia. Este adevărat că avem nevoie de mai multe informații și uh, Uh, foarte mulți v-ați referit la acest lucru. Um, împărtășirea informațiilor este limitată. Nu există o agenție de informații și nu cred că va fi creată o asemenea agenție uh, de informații în uh, cât mai curând. Cred că este o idee care a apărut după atentatele din Madrid, însă a fost abandonată. Noi avem acces la orice informații care Uh, care ne sunt puse la dispoziție de către agențiile statelor membre. Există diferite acorduri cu autoritățile naționale din acest punct de, din acest punct de vedere și, desigur, cel care pune la dispoziție informația o controlează și controlează con- condițiile în care pune la dispoziție această informație. Situația din Libia este una specială, deoarece nu există o delegație în Libia, nu există personal al Uniunii Europene la fața locului. În acest moment, cred că uh, Există, sunt uh, doi colegi din partea uh, Comisiei care se implică în eforturile de ajutor uh, umanitar, însă nu există personal permanent în Libia. Și dar, într-adevăr, nu a fost luată o decizie în acest sens. Desigur, noi colaborăm cu președinția, cu ambasada Ungariei din Tripoli pentru a asigura uh, Um, pentru a asigura uh, un anumit, un anumit grad de, gordonar, de coordonare. Însă nu trebuie să aduc aminte că multe state membre au luat decizia de a reduce personalul diplomatic care, se exist, care există deja în Libia. Noi încercăm, desigur, să uh, folosim toate resursele care există la fața locului. O să încerc să regrupez toate aceste întrebări pentru a putea da un uh, răspuns mai coerent. În ceea ce privește zona în care să fie interzise zborurile, în acest moment nu există nicio discuție, deoarece pentru această discuție avem nevoie inițial de o uh, decizie din partea Consiliului de Securitate ONU. Știm care, a fost, uh, știm care este decizia Consiliului de, Securitate a Națiunilor Unite și vom pune în aplicare această decizie. Um, Uniunea Europeană își dorește și își dorește să meargă mai departe, mai ales în ceea ce privește înghețarea activelor bunurilor uh, familiei Gaddafi. Știți că există o listă pentru interzicerea vizelor și o listă în ceea ce privește activele, o listă mai uh, scurtă decât uh, cealaltă. Părerea noastră și dorința noastră este de a merge mai departe în ceea ce privește sancțiunile financiare. Știu că acest lucru se discută încă în Consiliu, nu știu care este stadiul actual al discuțiilor, dar ceea ce se desfășoară. În acest moment, uh, așadar, nu există alte discuții în ceea ce privește uh, interzicerea zborurilor. Uh, nu, nu folosim niciun fel de mijloace militare, cu excepția um, avioanelor și navelor care sunt folosite pentru a evacua cetățenii. În ceea ce privește întrebarea referitoare la capacitățile militare regionale maritime, este un lucru relativ nou pe care l-am început în uh, Cornul Africii și ne dorim să antrenăm și să echipăm uh, personalul din paza de coastă din zona respectivă. Pentru aceasta avem nevoie de, de cei care au expertiză, avem nevoie de personal și de surse de, surse de finanțare. Această construcție de capacități nu este un lucru nou, l-am mai făcut deja în uh, trecut. De exemplu, a existat uh, o misiune de pregătire în Moldova, care a fost foarte importantă în ceea ce privește uh, construirea de capacități uh, la granița dintre Moldova și Ucraina. Sigur, este un lucru diferit, dar uh, putem profita de această experiență. Acum cea, niște remarci în ceea ce privește uh, aspectele sistemice uh, menționate de unii din uh, dumneavoastră. În primul rând, uh, aspectul legat de planificarea strategică și, um, și um, cartierul general uh, strategic. Desigur, trebuie să existe o analiză care să examineze costurile și uh, beneficiile. Deci trebuie să pornim de la întrebarea ce ne dorim și de ce avem nevoie pentru a putea planifica și întreprinde operații, operațiuni la nivel strategic. Um, în acest moment, prima opțiune este uh, Shape și uh, cartierul general uh, împreună cu NATO și apoi trebuie să vedem dacă acest lucru este suficient sau uh, dorim să mergem mai, uh, mai departe. Cred că nu ar trebui să, aibă loc o, o dezbatere ideologică în ceea ce privește cartierul general al cartierul general Uniunii Europene. Uh, și cred că acum voi trece în uh, poloneză. Odpowiedzi. Po pierwsze, oczywiście... Am trei răspunsuri la întrebarea dumneavoastră. Primul, care este rolul președinței turnante este destul de limitit, limitat pentru că înaltul reprezentant pregătește prioritățile Asta nu înseamnă că că nu cooperează cu președinția rotativă. Doamna Ashton se, se referă la aceste inițiative ale țărilor uh, membre. Uh, noi nu vrem să formalizăm prea mult această cooperare, dar uh, la reuniunea de la Budapesta, noi am fost de două ori la Budapesta ca să pregătim agenda, ordinea de zi, pentru că aceasta era ordinea noastră de zi pregătită de uh, de serviciul uh, CAE. Și aceasta va, se va, acest lucru se va continua și în viitor și sunt mulțumit că președinția po- poloneză uh, privește chestiunea uh, apărării și a securității ca o, o chestiune importantă în anumite zone. În ceea ce privește uh, contextul sunt conștient de limitele da, existente, dar cred că toate, toate țările membre sunt de acord ca să spună că putem să avem discuții la nivel oficial și acest schimb de vedere a avut loc și trebuie să spun că totul se desfășoară în condiții de transparență și informez întotdeauna ambasadele în ceea ce privește misiunea din Georgia. Era vorba de o misiune foarte utilă Era singura misiune de acest tip uh, din regiune și e adevărat că este o, vorba de o problemă de accesul la teritoriile ocupate. Dar există, ca să vorbim uh, cum, ce se va, lucrurile care se vor discuta la Geneva, sper să ajungem la o situație mai concretă. Despre, este un subiect operațional și despre eh, prezența internațională în regiune. Domnul a văd că nu mai este prezent, însă totuși o să-i, eh, o să-i răspund la întrebare. În ceea ce privește um, situația din comisie. Noi nu ne dorim să există o, o concurență. Noi suntem responsabili pentru gestionarea, gestionarea politicii externe și noi uh, colaborăm foarte îndeaproape cu serviciul, serviciile pentru dezvoltare din partea din cadrul comisiei. Am spus că trebuie să, să coordonăm diferite instrumente și am amintit această uh, celulă de, co, de coordonare din cadrul statului uh, în cadrul statului major uh, european. Există și alte instrumente care trebuie uh, puse în aplicare uh, în mod uh, coordonat. În ceea ce privește punerea în comun a, res- a resurselor, ce uh, propunere am făcut? Suntem în stadiul în care identificăm toate aceste lucruri, de aceea nu pot să vă dau detalii în acest moment. Uh, Um, există acești uh, inspectori generali um, care, cărora li s-a cerut să identifice uh, aceste capacități și să le transmită uh, oficialilor europeni. Toate, această, toate aceste lucruri trebuie să se întâmple până la începutul lunii mai. La sfârșitul lunii mai vom avea o discuție cu ministrii de apărare și sper ca până atunci să avem o imagine mai completă în ceea ce privește zona de, de, de interzicere a traficului european, m-am referit deja și în ceea ce privește paza de coastă din Somalia. O să încerc să răspund la întrebarea referitoare la calendarul sistemului de gestionare a crizelor. Cred că trebuie să uh, stabilizăm inițial aceste structuri și să le dezvoltăm apoi în, în, ceea ce, în funcție de situație. În ceea ce privește abordarea integrată, aceasta este o mare provocare. În acest moment avem la dispoziție mai multe, mai multe instrumente. Lucrul bun este că aceste instrumente sunt grupate în cadrul acel, acelui serviciu, Serviciul de European de Acțiune Externă. Deci putem folosi mai multe uh, resurse în ceea ce privește gestionarea crizelor. Bine, Monsieur Gualtieri, très très brièvement. Pe scurt, domnul Gualtieri, vă rog. Vreau numai să pun o întrebare referitoare la victime și în același timp la utilizarea unor avioane pentru a bombarda civili în Libia. Întrebarea este, deci, dacă nu deținem informații fiabile sau este numai un secret și stăm aici cu ușile închise? No, I'm sorry, that was my, my fault. I mean... Da, îmi pare rău, este vina mea. Um, Estimările noastre se bazează pe, uh, pe, pe informații primite prin, din cadrul statelor membre, imagini din sateliți și așa mai departe. Um, există uh, cifre oficiale din Libia, între ghilimele oficiale, de aproximativ 300 de uh, morți, dar există și alte informații uh, bazate pe surse din partea Uh, unor uh, organizații non-guvernamentale, de exemplu Organizația Internațională pentru Migrație, care uh, este activă la fața locului, vorbește de cifre între 600 și 3000 de oameni morți, însă nu sunt cifre concrete, fiabile. Mulțumim. Sper că aici a fost numai începutul într-o lungă serie de schimburi pe care le uh, vom avea în viitor. Veți fi oricând binevenit pentru a ne da informații despre instituirea acestui serviciu european extern. Nu pot însă să decid acum o dezbatere pe această temă. Am făcut doar o, un tur de orizont asupra problemelor și vă ofer un minut. Domnule Jordan? Um, I, I... Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori Uh, să profit de prezența domnului secretar general pentru a-l întreba care este reacția lui uh, în ceea ce privește raportul potrivit căruia Serviciul uh, European de Acțiune Externă va cheltui 10 milioane de euro pentru, pentru, pentru comunicarea publică în condițiile în care s-a promis că acest serviciu va fi neutru din punct de vedere bugetar domnul secretar, nu am detalii specifice, deci nu pot să fac niciun fel de comentariu. Este un lucru nou. Noi acum creăm o echipă care se va ocupa de uh, comunicare. Nu este vorba de o echipă foarte largă, sunt doar câțiva oameni. În acest moment trebuie să improvizăm uh, destul de mult și nu avem o unitate sau o divizie care să se ocupe de comunicare în serviciul nostru. Nu cred însă că estimarea costurilor este atât de mare. Ähm, da Vă mulțumesc. Am și eu o întrebare. Uniunea Europeană are la dispoziție destule uh, sedii generale. și mă întreb care cartier general va fi folosit în, uh, în cazul unei intervenții civilo-militare din partea Uniunii Europene. Care este părerea dumneavoastră? Um, acest lucru nu este uh, programat deja. Dacă este vorba de operație Berlin Plus, uh, atunci va fi, cartierul general va fi SHAPE. În uh, celelalte uh, cazuri, uh, trebuie să hotărâm caz de la caz. Avem diferite posibilități. Până în acest moment am folosit cartierul general din Northwood, am folosit și cartierul general din Potsdam și din Paris. Din, din Paris și desigur există și alte cartiere generale care uh, există, depinde uh, însă de oferta care există din partea statelor membre. Mulțumesc mult, așa cum am mai spus, vom proceda la schimburi în mod regulat. Următorul schimb de opinii va avea loc după reuniunea formală a ministrilor apărării pe la sfârșitul lunii mai și în ceea ce privește serviciul de acțiune externă, Cred că vom avea în curând o organigramă completă, bine umplută, cum spunea domnul Galer, vă vom solicita pentru a obține informații ceva mai detaliate cu privire la uh, funcționarea sa. Facem acum o pauză de două minute, după care vom relua cu raportul domnului Gualtieri. S'il vous plaît. Vă rog frumos. Vă rog să luați loc să începem din nou lucrările noastre. Reluăm, deci, lucrările cu raportul domnului Gualtieri cu privire la dezvoltarea politicii de securitate și de apărare comună. După tratatul de la Lisabona, au fost câteva întârzieri legate de traducerea textului, dar acum raportul este disponibil și uh, vreau ca toți colegii să ia notă de acest lucru. Calendarul este următorul. Depunerea amendamentelor este la data uh, limită de 8 martie, săptămâna viitoare. Va mai exista și uh, un alt considerent pe uh, 6 martie și pe 12 aprilie adoptarea în plenară. Domnule Gualtieri, aveți cuvântul ca să ne amintiți principalele puncte ale raportului dumneavoastră. Insist pe faptul că vom avea după aceea o dezbatere. Deci în măsura în care am avut deja un schimb de opinii în februarie, aș vrea să continuăm un schimb de opinii pe puncte precise ale raportului și nu în general despre filozofia nu știu cărui grup politic cu privire la uh, politica de securitate și apărare. Cunoaștem aceste poziții, deci vă rog să vorbiți la obiect. Mulțumesc. Deci uh, există raportul, bănuiesc că l-ați citit deja, este inutil atunci să intru chiar în toate detaliile. Traducerea textului din engleză trebuie modificată, deoarece eh, se folosește mult jargonul și nu e o traducere bună. Vă rog să scuzați aceste imperfecțiuni. O să le corectăm. Mai sunt și lucruri care nu apar în raport, dar uh, puteți, bineînțeles, să aduceți amendamente și voi ține cont de ele. Întrucât raportul este destul de lung, mai sunt și lucruri pe care nu am uh, insistat prea mult. Ca de exemplu atunci când se vorbește despre securitatea mondială, aspectele exterioare, rachetele mă rog, o sumedenie de lucruri asupra cărora Parlamentul s-a pronunțat deja și n-are rost să le uh, repet aici pentru că n-aș aduce nimic nou. M-am concentrat însă pe politica de securitate și apărare de după Lisabona. Uh, o să constatați și dumneavoastră că în acest raport ideea de bază este de a spune că trebuie să folosim o optică de natură să stabilească o legătură între politica externă și celelalte aspecte. Și acesta este motivul pentru care am dorit să procedez la o analiză a politicii externe pe diferite teatre de operațiuni. După care, ar mai fi și raportul cu privire la politica de securitate și apărare. Vorbesc despre zona Mediteranei, despre Libia și în legătură cu aceste aspecte, datorită mai ales amendamentelor pe care le veți depune, vom putea să construim din nou textul. Deci, pe scurt, Am stabilit o legătură între această provocare de securitate, mă gândesc la provocările cele noi, care sunt abordabile sub altă dimensiune în legătură cu securitatea, bineînțeles, în raport cu posibilitățile oferite de Tratatul de la Lisabona. Și fac o legătură între aceste două aspecte, spunând că ceea ce trebuie să facem este să facem un pas mare înainte pentru a obține o optică integrată globală asupra securității. Securitatea trebuie să fie un obiectiv orizontal care să se găsească atât pe plan intern cât și extern. În această situație, constatăm că există și o altă provocare. Trebuie să înțelegem rolul instituțiilor. Și să vedem ce putem face pentru a putea efectiv face acest pas înainte. Politica nu este o politică separată, distinctă, este o politică externă care trebuie înțeleasă uh, în cadrul unei acțiuni concrete a Uniunii Europene și de aceea trebuie să desfășurăm toate eforturile noastre posibile în materie de reflexie pentru a vedea cum am putea să punem în legătură diferitele organisme din acest sector pe baze juridice diferite, pe uh, baza unor metode diferite Putem de asemenea să vorbim despre statele membre față cu Uniunea Europeană. Practic este vorba despre un efort global, este o problemă complexă și trebuie să vorbim despre strategie. De aceea vă propunem, dincolo de strategia europeană, să ne aplicăm și asupra politicii externe, asupra strategiei de politică externă. sau pe alt plan politica instituțională. Deci, în legătură cu statele membre, putem să ne punem întrebarea ce au făcut ele în cadrul pilonului afaceri interne justiție, JAI, și așa ajungem la sfera suveranității naționale și a eforturilor pe care statele membre trebuie să le facă pe plan extern, pentru securitatea externă, pentru a face față unei dimensiuni noi instituționale. Or, în acest caz este inevitabil nevoie de un dialog politic european, la nivelul Consiliului European, și cred eu că sub comitetul nostru ar trebui să ceară acest lucru în materie de securitate și apărare. Mai este încă un aspect despre care vreau să vă vorbesc. Trebuie să avem un rol politic, deoarece dacă sunt mai multe aspecte și dacă mergem dincolo de politica de europeană de securitate și apărare, uh, Trebuie să rămânem coerenți la nivelul măsurilor legislative. Altfel, nu obținem rezultate valabile. Deci, avem foarte mult de lucru. Parlamentul European trebuie să-și joace rolul. Nu este vorba numai să recitim articolul 36 Trebuie de asemenea ca Europa să ia măsuri, mai ales cu privire la securitate. Va trebui, deci, să realizăm o cooperare strânsă între comisia noastră și alte comisii care sunt interesate de problema securității. Mă gândesc la Comisia Libe și Comisia ICA. După aceea, rolul uh, înaltului reprezentant, această persoană trebuie să ajungă până la urmă la un consens politic. Trebuie să îi uh, conferim serviciului de acțiune exterioară puteri crescute în ideea de a obține acest consens politic despre care vorbeam. În altul reprezentant trebuie să facă mai multe propuneri cu privire eh, la activitățile Consiliului Afaceri Externe și să se întâlnească cu miniștrii apărării. Nu există o organizare, o organizație. Dar s-a vorbit deja despre Serviciul de Acțiune Exterioară, adineauri, Raportul spune în acest sens că este nevoie să instituim un sistem de gestionare a crizelor. Dar nu numai reacționând în momentul în care aceste lucruri se produc, este vorba de a face pregătiri pentru a preveni crizele, pentru a planifica lucrurile și de a pune în jurul unei mese atât uh, actorii din uh, serviciul respectiv, cât și Comisia. Trebuie să fim coerenți. Încă de la Madrid încoace, Serviciul de Acțiune Exterioară trebuie să fie considerat ca un serviciu pus în slujba instituțiilor comunitare și a instituțiilor care iau hotărâri în mod special. Am vorbit despre gestiunea crizei, am vorbit și despre organizarea unei reacții atunci când apare criza. Indiferent care ar fi hotărârile luate, fie la nivel comunitar, fie la nivelul Consiliului, totul va depinde de reacție, de reacția care va fi aleasă. În orice caz, toată lumea trebuie să se întrunească în jurul mesei și trebuie să avem niște structuri, nu numai o masă. Trebuie, într-adevăr, să avem o sală bine echipată, cu o serie întreagă de structuri pentru a putea gestiona crizele. Nu vreau să mă refer și la lucrurile punctuale despre care am mai vorbit deja. Vorba de consolidare, stabilitate. O să vorbim și despre unitate sau despre unități în cadrul serviciului. Asta înseamnă că vrem să dispunem de un centru de servicii partajate care să susțină misiunile civile și să permită să se dobândească noi cunoștințe în legătură cu structurile, echipamentele și gestiunea administrativă pentru diferitele misiuni pe care le organizăm. Să trecem acum la apărare. Este vorba de o optică completă care nu semnifică și faptul că dimensiunea militară ar trebui să fie plasată separat spunem noi că chiar dacă adesea se spune că în cazul crizei economice apărarea trebuie să fie din ce în ce mai mult integrată, de fapt riscăm să obținem un rezultat contrar. Statele membre se angajează mai puțin în acest domeniu și putem constata astfel că există iarăși o lipsă de coordonare. Eventual riscăm să facem pași înapoi. Și atunci ceea ce dorim noi este de fapt să integrăm lucrările și unora și altora pentru a uh, servi această uh, idee a apărării. Nu vreau să revin asupra detaliilor. Dar ne trebuie un sediu operațional și în legătură cu studiul acesta, cu raportul costuri-avantaje, raport care a fost uh, evocat în cadrul reacțiilor la scrisoarea de la Weimar, putem reveni subliniind că dacă nu există un seriu, și asta costă. Aș mai spune că asistența este o obligație juridică. Capacitatea militară, la rândul său, Este vorba de niște grupuri care trebuie să aibă o structură mai ușoară și să poată fi utilizate altfel decât numai pentru a uh, supraveghea luptele. Dacă vreți, este vorba de lucrări punctuale, de nișă, deși nu asta a fost ideea inițială. Vom putea vorbi după aceea despre Agenția Europeană de Apărare și trebuie să ținem cont de cele două mari directive care există în acest domeniu. Acestea trebuie să fie transpuse în practică. Poate că vorbesc de prea mult timp. Uh, ar fi trebuit să mă mulțumesc să citesc o listă de puncte. Dacă tot vorbim despre securitate internă și securitate externă, uh, pot să fac propuneri de consolidare a sinergiei dintre unele și altele. Pot examina misiunile și pot uh, sublinia problemele care apar din aceste misiuni. Insist, uh, de exemplu, asupra uh, problemelor din Bosnia, dar acolo aveți și noastră textul care vă va furniza toate detaliile necesare. În sfârșit, se vorbește aici despre dimensiunea parteneriatului interlocutori, NATO, Națiunile Unite, Uniunea Africană și rolul țărilor terțe în aceste misiuni. Cam asta găsiți în raportul meu și m-ar bucura să vă aud uh, cu sugestii Uh, propuneri. Vă ascult. Mulțumim, domnule Gualtieri. Fac uh, o mică schimbare în cadrul uh, regulilor noastre. Dau uh, cuvântul pentru câteva puncte precise doamnei Brautner, pe care o invit să ia cuvântul. Lop, Span. Vă, vă mulțumesc. Mă voi referi um, la câteva aspecte critice aliniatul 38-39 este vorba de un cadru uh, de cercetare, cadru de cercetare în ceea ce privește uh, domeniul de apărare, îl considerăm uh, foarte critic. Apoi la paragrafele până la 40, până la 43 până la 45, cred că aici lipsesc aspectele legate de drepturile omului paragraf, alineatul 47 ni se pare este, că este puțin ciudat în forma actuală. Apoi, după părerea mea, trebuie să avem o atitudine mai critică referitoare la misiunea din Congo și trebuie să uh, vedem exact ce se întâmplă acolo în Congo. La alineatul 60, după părerea noastră, ar trebui inclus EUTM. Deci, alineatul 60 și anteriorul fusese 47. Apoi, alineatul 66 este prea um, slab formulat, după părerea mea. Apoi, cred că există două lucruri care lipsesc în acest moment. În primul rând, cred că nu există o uh, Uh, evaluare cantitativă independentă a misiunilor și cred că trebuie să cerem acest lucru din nou. Și uh, cel de-al doilea aspect se referă la non-proliferare și um, dezarmare. Dacă se poate adăuga ceva în acest punct de vedere. Acestea ar fi singurele remarci. Uh, cred că este vorba de un raport excelent altfel și doresc să vă felicit.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 și am avut câteva uh, probleme de traducere, de acces la versiunea lingvistică și cu toate acestea am evocat uh, conținutul acestui raport. Și în urma acestei dezbateri inițiale am uh, văzut care era, de fapt, axul uh, activității dumneavoastră și sunt de acord cu acest ax. Raportul este complex, competent. Nu știu Poate că Serviciul European de Acțiune Externă ar putea să se inspire din acest lucru. Rolul nostru este să avem un uh, punct critic și să punem mm, degetul acolo unde am putea să, aduc, să îmbunătățim lucrurile. Raportul Gualtieri este foarte bun și am propus, am făcut câteva amendamente la, în, Vom depune amendamente în următoarele zile. Este un raport bun. Anumite domenii cer să fie nuanțate. Am vorbit cu domnul Popovski, așa cum s-a arătat, e vorba de informațiile secrete care ar putea să fie puse la dispoziția structurii europene care se eh, ocupă de securitate. Poate ar fi bine să avem eh, să se discute și despre colaborarea dintre serviciile secrete. Și mi se pare că ar trebui să completăm eh, partea din raport referitoare la uh, cooperarea Uniunea Europeană-NATO și vom face un amendament în acest sens. Mulțumesc, doamna Copa. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc. Domnul Gualtieri a arătat foarte bine Uh, că trebuie să discutăm uh, dezvoltarea ulterioară a politicii de securitate și apărare. După părerea mea, trei puncte sunt uh, îndeosebi de importante. În primul rând, um, la articolul 8, este, punctul 8 este foarte important. Aici se vorbește despre, despre solidaritate și despre spațiul Schengen. Cred că este vorba de un exemplu foarte bun, deoarece uh, apărarea se leagă de frontierele externe, se leagă de siguranța cetățenilor europeni. Însă poate cred că ar trebui să existe un contrast mai mare, ținând seama de uh, realitate. În ciuda uh, clauzei de solidaritate, um, politica de securitate și de apărare se reduce la discuțiile de la uh, Petersburg. În al doilea rând, este important să se sublinieze legitimitatea democratică, deoarece, în mod tradițional, politica uh, se limitează pe, la nivelul uh, prerogativelor guvernelor. De două ori se amintește faptul că rapoartele uh, Parlamentului trebuie luate în seamă și cred că cu toții suntem de acord în acest punct de vedere. Există și un alt punct la care aș dori să mă refer. Este important să informăm mai bine cetățenii în ceea ce privește politica, politica externă, în ceea ce privește obiectivele misiunilor Uniunii Europene în uh, părți îndepărtate din lume. Aș dori să fiu de acord cu critica domnului Gualtieri de la punctul 8 în ceea ce privește lacunele existente în organizarea Serviciului European de Acțiune Externă, în ceea ce privește gestionarea crizelor. Apoi, la alineatul uh, um, 21 se vorbește despre aspectul civil aici. Nu trebuie să uităm aceste lucruri, trebuie să vedem care vor fi consecințele concrete va trebui să discutăm din nou și va trebui să analizăm dacă avem nevoie de asemenea foaie de, de uh, parcurs. Poate putem um, modifica um, acest domeniu pentru a atinge la aceste obiective, pentru a permite o co- cooperare militară și între domeniul militar și cel civil. Cred că este foarte important să atragem atenția și să facem referire la uh, evenimentele importante care se desfășoară în uh, nordul Africii, deoarece este vorba de evenimente care vor pune la încercare atât uh, securitatea internă cât și securitatea externă a Uniunii Europene. Nu? Și este vorba de toate țările din Uniunea Europeană aici. Merci, Monsieur Van Orden. Domnul Van Orden. Thank you very much, Chairman. Well, uh, in view of your admonition... Uh, nu vreau să spun nimic, pentru că apreciez uh, dificultatea acestui raport, uh, care este foarte bine făcut, este un exercițiu foarte interesant și nici nu este prea lung. Eh, da, este totuși prea lung și poate că eh, vom eh, fi pierduți în lectura lui, dar poate că aceasta este scopul. Ce, vor, ce însemnați prin autonomia strategică? Ce înseamnă această secu autonomie securita securitară? Pentru că toate toate trăsăturile descrise în paragraful 3 eh, sunt eh, făcute deja la NATO. Deci nu prea văd care e logica. Eh, paragraful 74 acum. Poate să ne explicați și logica acestui paragraf. Recunoaște că NATO constituie fundamentul apărării naționale statelor și o structură comună în NATO. Nu știu cum mm, acesta va pune o rezistență la uh, desfășurarea sistemului de securitate și de apărare. Nu văd logica. Eu cred că aceasta face parte tocmai din sistemul de apărare și la fel doamna Copa a spus vorbind despre Africa de Nord, uh, care sprijină declarația de la Tripoli care face uh, operațională uh, securitatea din această zonă. Da, într-adevăr, este președintele Gaddafi în, uh, prezide acest lucru, doamna Lozing. Uh, Voi încerca să respect dorințele domnului președinte și să nu mă refer prea mult la diferențe fundamentale. Domnule Gualtieri, în raportul dumneavoastră foarte detaliat, ați uh, inclus unele puncte discutate în ședința trecută. Cu toate acestea, cred că vă puteți da seama că nu, raportul nostru nu respectă dorințele grupului nostru politic în totalitate. Nu doresc să intru în detalii, dar uh, este vorba de filosofia fundamentală și de uh, poziția generală a politicii externe. Aș dori să mă refer acum, să mă limitez la câteva critici, la alineatul 6. Vă referiți la la misiuni uh, civile și uh, militare în cadrul Serviciului uh, European de Acțiune Externă și faceți acest lucru și în cadrul uh, catastrofelor. După părerea noastră, asemenea abordare nu este uh, cea bună. Serviciul European de Acțiune Externă nu trebuie să devină un instrument universal. După părerea noastră, uh, Um, se ajunge doar la militarizarea uh, protecției împotriva catastrofelor naturale. Și m-am tot referit la acest lucru, deoarece um, am avea și vor exista consecințe grave dacă avem o asemenea uh, abordare. La alinatul 17, pe de o parte, scrieți acolo că că cooperarea civilă și militară trebuie să fie separată clar una de cealaltă. După părerea mea, aici este o contradicție, deoarece acest lucru pur și simplu nu este posibil. Ultim, ultim, următoarea critică se referă la liniatul 11, 12 și mai ales 13 și este vorba aici de controlul parlamentar. Vă referiți deseori la lipsa controlului uh, parlamentar, însă în uh, raport nu găsesc niciun fel de date concrete despre cum se poate ajunge la o îmbunătățire calitativă și uh, cantitativă în ceea ce privește exercitarea controlului parlamentar. Grupul meu politic a înaintat deja propuneri în acest sens. Ne dorim ca controlele naționale a statelor membre să fie îmbunătățite și nu doresc să, să ca domnul Brock să, mă, să nu mă înțeleagă bine din nou. Noi ne dorim să existe un drept de informare, un drept de uh, întrebare, un uh, drept de refuzare a, a misiunilor uh, Serviciului European de Acțiune Externă um, drepturi care să existe, uh, care să fie prerogativele parlamentelor naționale. La alineatul 16 spuneți că acest serviciu reprezintă un factor cheie care să um, garanteze separarea domen- acestor uh, domenii de securitate și de politică externă. Uh, și știți care este aici rolul politicii legate de ajutorul pentru dezvoltare și nu cred că trebuie să mă uh, uh, repet din nou în ceea ce privește includerea ajutorului pentru dezvoltare în Serviciul European de Acțiune Externă. Transferul uh, financiar în cadrul, uh, în cadrul acestui serviciu de acțiune externă uh, Um, nu duce decât la probleme, după părerea mea. Ajung acum la ultimul și cel mai important uh, punct de critică. Este vorba de um, colaborarea constantă și structurată. Așa cum a fost descrisă această colaborare până acum, eu sunt uh, șocată, deoarece este vorba de o, un atac la adresa democrației. La alineatul 28, statele membre Uh, sunt obligate să se implice la finanțarea și în desfășurarea unor uh, intervenții militare. Și renunțați în totalitate la principiul consensului. Deci, dacă această măsură nu reprezintă o uh, militarizare, nu știu ce altă măsură ar reprezenta acest lucru. Deci, nu este de fapt uh, consecința renunțării definirii civile a politicii externe a Uniunii Europene. Grupul meu politic este în continuare convins de faptul că um, avem nevoie uh, de o nouă evaluare a intervențiilor care au fost făcute până acest moment. Trebuie să vedem ce s-a întâmplat în uh, Irak, ce s-a întâmplat, ce se întâmplă în Afganistan, în Somalia, în Congo, deoarece acest lucru ne poate întări argumentele. Vă mulțumesc. Da, merci, monsieur. Mulțumim și acum domnul Heller. Verzeihen Sie, Herr Vorsitzender, einen... Îmi cer scuze, domnule președinte. Um, aș dori să am o atitudine politică acum. Dacă uh, comuniștii și euroscepticii se opun acestui raport, cred că ne aflăm pe uh, drumul foarte bun. După părerea mea, raportul este foarte important, deoarece um, exprimă părerea Parlamentului, părere la care am ajuns uh, în această comisie, uh, în ceea ce, în ceea ce privește uh, politica, uh, punerea într-un, într-un cadru general a acestei politici. După părerea mea, este un text foarte bun și are o lungime necesară. În ceea ce privește alineatul 34, acolo unde ne referim la un cartier general comun. Și cred că uh, trebuie să începem să ne gândim dacă nu ar fi bine să uh, definim un calendar foarte clar, să există termene foarte, foarte clare. Mi se pare un lucru important și mă adresez acum și colegului uh, Van Orden. Ne-am întors de săptămâna trecută din uh, Washington și americanii ne-au întrebat în cazul Libiei um, europeni au fost, au fost întrebați la ce uh, cartier general uh, vor apela și care uh, va fi, vor fi responsabilitățile clare ale Europei. Și um, americanii au pus foarte clar problema dacă trebuie implicat, uh, implicat NATO în ceea ce privește tratarea situației din Libia, ținând seama de faptul că Turcia este un membru al uh, organizației NATO și nu știu dacă ar fi inteligent uh, să, un lucru inteligent să, să implice organizația NATO în uh, situația actuală din nordul Africii. Deci cred că ar fi bine dacă ar exista un cartier general uh, comun, însă Uh, să existe condiții, un calendar foarte clar pentru alegerea acestui cartier general. Există un alt aspect care a devenit din ce în ce mai important, este vorba de importanța securității uh, cibernetice și de războiul cibernetic. Congresul uh, american a adoptat o lege care cere administrației americane ca în răstim de un an să înceapă negocieri cu Uniunea Europeană despre uh, standarde comune în ceea ce privește securitatea cibernetică. Premisa pentru asemenea negocieri, desigur, trebuie, trebuie să fie existența unor structuri clare în Europa. Partea americană a, a arătat foarte clar că în America există o abordare integrată între securitatea cibernetică și civilă și securitatea cibernetică și cea militară. Ei acum doresc să știe care este, uh, cum poate fi uh, integrat un asemenea concept uh, și din partea europeană pentru ca Europa să se află pe picior de egalitate în asemenea negocieri cu Statele Unite. De aceea, cred că ar fi bine dacă s-ar introduce un asemenea alineat în acest raport. Mersi beaucoup. Mulțumim foarte mult tuturor colegilor care au luat cuvântul. Vă mulțumesc că ați rămas în uh, limitele raportului care a ridicat niște probleme și care a fost uh, și subiect de critici. Domnule Gualtieri, dacă puteți da un răspuns. Mulțumesc. Vreau să fac câteva remarci. sau mai precis vreau să încerc să răspund la niște remarci, la niște întrebări punctuale. Presupun că o să depuneți niște amendamente după aceea. Pentru punctele 30 și 839 înțeleg faptul că aveți anumite îndoieli, dar repet, în legătură cu capacitățile de dublă utilizare. Consider că este foarte important, dacă vrem să dezvoltăm uh, capacitățile europene în materie de securitate și de apărare. Practic, nu putem să convenim chiar asupra oricărui subiect în schimb, întrucât este vorba de întărirea drepturilor omului la paragraful 53, sunt de acord, și aș zice că încă de la începutul raportului am uh, subliniat că s-a încheiat cu pilonul și acum toate politicile vor depinde de valorile Uniunii Europene. Aceste uh, valori devin obligatorii pe plan juridic. Raportul spune că chiar pe planul juridic această legătură a uh, a fost consolidată. Asta nu înseamnă că nu putem să consolidăm și noi acest paragraf în legătură cu securitatea internă și externă. Trecem la punctul 47 care se referă la experiența americană. Aș vrea să uh, tăiem acest uh, paragraf. Uh, e vorba de imitat un model. Vreau să spun numai că Statele Unite, care au un rol fundamental în materie de securitate și apărare, au procedat la niște opțiuni, ceea ce face ca atât securitatea internă cât și cea externă să fie legate una de alta și ce Europa, la rândul său, trebuie să înțeleagă că are loc o reconfigurare a politicilor. S-a vorbit despre SWIFT, despre cibercriminalitate și așa mai departe. Atunci când a existat o repartiție a sarcinilor, fiecare examina un anumit element. Dar acum toți se ocupă de tot. Dacă cumva Europa își dorește să fie la curent cu ceea ce se întâmplă, trebuie să examinăm aceste probleme împreună. Va trebui, deci, să urmărim politica externă și să fim într-adevăr colegiuitori. SWIFT nu este numai o referire la securitatea internă, și toate aceste dimensiuni trebuie să fie examinate cu atenție, trebuie insistat asupra lor. Să trecem acum la punctul 60. Bineînțeles că putem să îmbunătățim oricând textul, dar 65 putem să subliniem toate aceste paragrafe fără nicio problemă. La 65 putem întări textul neproliferarea armelor. Am mai spus-o, repet acum. Este o temă atât de vastă încât aș prefera să nu uh, abordăm tema respectivă printr-un paragraf ritual. Lucrurile sunt foarte importante. Bineînțeles, facem cum doriți și voi uh, lua în considerare amendamentele dumneavoastră pe acest uh, punct. Să poate vorbi și despre serviciile de informații deci, nu neapărat despre Libia. Este vorba de o informație care este deficitară în general în acest domeniu. În ceea ce privește NATO, trebuie iarăși să îmbogățim conținutul și aștept amendamentele dumneavoastră. Doamna Copa, mai multe informații pentru cetățean. Da, nu, nu are cum să nu fie bine dacă ne gândim la cetățean și sunt de acord cu paragrafele 18, 21 și Africa. Um, convine atunci când uh, afirmați că aveți o viziune completă asupra rolului de politicii de securitate și de apărare. Dar, cu tot respectul, mă apăr teza care este teza majorității parlamentarilor și de altfel m-am și inspirat din tratatul uh, de la Lisabona care a fost ratificat de cele 27 de țări membre. Ați vorbit și despre 74, cred. Ei bine, întoarcerea Franței. La nivelul operativ al NATO, permite să bănuim că ar exista o antinomie. dat fiind vorba de cooperarea transatlantică, dar din contră, această prezență poate favoriza raporturile cu Statele Unite în cadrul apărării comune. În sfârșit, declarația de la Tripoli atunci când se vorbește astăzi despre declarația de la Tripoli, nu e un lucru binevenit, dar a existat o reuniune la nivel înalt cu Uniunea Africană și această reuniune la nivel înalt al Uniunii Africane a fost de acord. Nu e vorba de Kazafi aici, care ar fi semnat sau nu, a semnat și președintele Uniunii Africane. Deci putem fi de acord cu ceea ce este în textul respectiv. Ceea ce se întâmplă în Libia e cu totul altceva. Uniunea Africană și Uniunea Europeană, repet, au vorbit acolo despre cooperare în materie de securitate și cred că putem fi de acord cu ce scrie acolo. De altfel, în ultimul raport al Parlamentului European adoptat în decembrie, s-a insistat asupra acestor puncte. Doamna Lusing, intervenția noastră este foarte coerentă, dar nu sunt de acord cu dumneavoastră. E vorba de niște remarci punctuale și cred că plasați uh, ideile pe alt plan. Nu e vorba de a fi șocat în fața unei cooperări structurale permanente. Practic nimeni nu este împiedicat să să facă ceva împotriva Constituției propriei țări, dar din contra ar trebui să fie încurajați oamenii în materie de cooperare structurală permanentă. Metoda comunitară este cea care are prevalență și de aceea suntem mândri cu apartenența noastră la Uniunea Europeană, suntem mândri de faptul că Europa trebuie să se doteze cu niște capacități militare pe care să le folosească în respectul drepturilor internațional și a principiilor Uniunii Europene. Asta pentru a fi într-adevăr un actor eficient în lumea în care trăim. O ultimă remarcă a domnului Ellen. Sunt de acord cu dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru că ați folosit cuvinte frumoase despre raportul meu. Aș spune că trebuie să subliniem aici că lucrarea dumneavoastră este cea care a fost excelentă și mulțumită raportului dumneavoastră, Parlamentul a început să examineze legăturile dintre uh, civil și militar. Sunt de acord cu ideea referitoare la cartierul general și la cibercriminalitate. Deci trebuie să se stabilească o legătură între diferite elemente, dacă dorim, să obținem o anumită coerență politică. Exemplul pe care l-ai citat este cât se poate de bun. Merită să fie înscris în raport și mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Vă reamintesc că depunerea amendamentelor trebuie să se facă până pe 8 martie, următoarele dezbateri începând cu 15 martie, după audierea referitoare la EULEX și EUPOL Bosnia. O să trecem acum la avizul pe care trebuie să-l dăm pe uh, compact disc în legătură cu modalitățile de acces la serviciile publice oferite de uh, serviciile de radionavigație prin satelit în aplicarea programului Galileo din decembrie anul trecut Comisia Europeană a prezentat o propunere sub comisiei noastre. Am avut deja un prim schimb de opinii în luna trecută, la începutul lunii februarie, cu privire la propunerea comisiei. Doamna Copa ne-a expus deja principalele puncte ale proiectului său de aviz. Grupurile politice s-au putut exprima. Amendamentele în număr de 29 au fost depuse și acestea se adaugă celor 15 care mai existau deja formulate de către raportor. Îi dau cuvântul doamnei Copa pentru a prezenta acest uh, uh puncte și eventuali raportori fictive. Uh, first of all, I would like to thank all the colleagues for their amendment. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc colegilor pentru toate amendamentele înaintate, care reprezintă o contribuție foarte bună adusă la acest raport, uh, care nu este ușor, ci este unul uh, tehnic. Aș dori să-i mulțumesc îndeoseb doamnei Roitova pentru colaborarea dânsei și pentru faptul că a acceptat uh, ideea Um, unei, uh, unor standarde, unui control centralizat a standardelor minime de acces la sistemul Galileo. După cum uh, veți vedea, există mai multe compromise, amendamente de compromis care își propun clarificarea situației în care Comisia este cea care are puterea de a monitoriza și de a uh, emite sancțiuni dacă se uh, încalcă prevederile acestui regulament. Statele membre vor fi responsabile pentru punerea în aplicare și pentru respectarea um, cerințelor națio- naționale referitoare la acest regulament. În acest context, avertizăm faptul că um, punerea în uh, pericol a acestui sistem va duce la pierderea autorizării de acces. În același timp, Um, fiecare va avea dreptul de a face apel împotriva unei decizii cu care, pe care o consideră ca, ca, ca fiind nejustificată. În plus, există un sistem de control uh, cu două nivele, uh, unul la nivelul Uniunii Europene și celălalt la nivelul statelor membre, pentru a ține seama de toate de interesele, de interesele tuturor actorilor. După părerea noastră, astfel, reușim să respectăm principiul subsidiarității, lucru pe care mi l-am dorit de la început. În ceea ce privește celelalte amendamente, am spus deja că există multe amendamente care contribuie la calitatea acestui raport. Mă voi referi doar la cele pe care nu le pot accepta sau pe care am îndoieli în ceea ce privește sprijinirea lor. O să încep cu amendamentul 19 14 a doamnei Roitova. Acest amendament se referă la finanțarea sistemului și propune ca Comisia să prezintă un, uh, un model de finanțare adecvat al uh, PRS. Personal nu sunt expert în ceea ce privește finanțarea și nu știu cât de bine este să existe un model financiar separat pentru PRS. Însă, după părerea mea, acest amendament trece dincolo de prerogativele Comisiei SEDE și de aceea nu doresc să-l să sprijin. În ceea ce privește amendamentul doamnei Lözing, cred, nu cred că pot să accept amendamentul 17 al dânsei, deoarece Parlamentul European are afirmat repetat că sistemul uh, Galileo este un sistem um, uh, care are o uh, foarte valoros în cadrul politicii de securitate. Tratatul de la Lisabona uh, prevede o, o, o perioadă de tranziție pentru a îmbunătăți practicile în, ca, în cadrul Parlamentului European. În ceea ce privește amendamentul 26 um, al doamnei Yetimaki, acesta nu pot să-l accept, deoarece cere ca Comisia să informeze uh, Parlamentul și Consiliul în momentul inițierii unei anchete. Acum, în ceea ce privește amendamentele domnului Butikofer amendamente 16, 19 și 22, dânsul se referă la aspecte foarte importante pe care nu le putem ignora. Însă nu știu dacă acest uh, regulament este cel care ar trebui să se ocupe de aceste uh, aspecte. După părerea mea, doar amendamentul 18 um, poate fi sprijinit de către mine deoarece aici este vorba și de lucruri uh, la care mă gândeam în ce din punct de vedere a reviziei la mijlocul termenului. Nu sunt de acord cu amendamentul 19, deoarece se numesc uh, uh, state uh, membre concrete. Și am luat notă de faptul că domnul Lambert a înaintat amendamente separate din partea Comisiei ITRE, în cadrul unei declarații care să fie anexată rezoluției uh, legislative. Poate am putea uh, să facem apel la această uh, soluție. Este una rezonabilă, după părerea mea, și aș dori să cer sprijinul colegilor în acest punct de vedere. Merci beaucoup. Mulțumesc foarte mult. Doamna Voitova, vă rog. Děkuji pane předsedo. Eh, já bych chtěla navázat na tu minulou rozpravu. Domnule președinte, aș vrea să revin la dezbaterea pe care am avut-o și să salut eh, abordarea pozitivă a doamnei Copa și am găsit o soluție eh, pentru aplicarea sancțiunilor. inclusiv cele penale la nivelul statelor membre și a țărilor terțe. Acestea sunt conforme autorității Uniunii Europene și mă bucur că am găsit o posibilitate de a se prezenta în apel împotriva unei sancțiuni sau o retragere de licență și susțin majoritatea acestor propuneri și sunt uh, bucuros că el subliniază aprobarea Parlamentului European uh, despre țările terțe și trebuie apoi să ne referim la strategia europeană de securitate, articolul 4, informații confidențiale, Aici adăugam referirea la uh, regulile Consiliului și decizia Comisiei. Inspecțiile trebuie să fie regulate, am câteva rezerve cu privire la amendamentul 6 și 8 și aș dori să dezbatem despre articolul 2, aliniatul 2, în care se spune că Consiliul și eh, statele membre trebuie să aibă un acces nelimitat eh, și permanent la PRS eh, în toate zonele lumii Doamna raportoare include toate țările membre. Uh, sunt, uh, de, uh, cred că e vorba numai de țările care au cerut acest acces și care participă la finanțare. Acest lucru, dacă n-a fost încă uh, clarificat. Dacă spunem toate statele membre, e o, un lucru ambigu și nu știu dacă doamna raportor vrea să schimbe sensul acestui articol 2. Și al doilea punct, amendamentul 8 se spune că utilizatorii sunt persoane fizice și morale autorizate de către utilizatorii PRS-ului de a utiliza un receptor PRS. În afara persoanelor fizice și morale adăugăm organismele guvernamentale, dar acestea eh, sunt persoane morale. Sunt de acord că vreți să subliniați aceste aspecte al organismelor guvernamentale. Cu toate acestea, este vorba, este mai curând o problemă de ordin legislativ și vom găsi o soluție pentru a preciza acest lucru, poate să spunem persoane fizice și morale, implicit organisme guvernamentale. Am propus să adăugăm articolul 10 care asigură statelor, țărilor terțe um, accesul la stațiunile de referință. Punctul acesta e important. Amendamentul 40, Comisia cu concursul statelor membre trebuie să, pună, să implementeze un raport de viziune a finanțării și să prezinte un deviz al costurilor. Acesta, de fapt, este obiectul unor mari îndoieli. Chiar dacă doamna raportor are dreptate, nu este un subiect mm, care trebuie să fie în centrul subcomisiei noastre, dar dacă nu clarificăm această problemă, nu avansăm nici în Consiliu, nici în Parlament, deci trebuie să găsim un consens și acesta ar fi în avantajul nostru și amendamentul trebuie acceptat. Este vorba de o hotărâre și nu de un uh, regulament. Este, deci, un început de cum este începutul oricărei proceduri. Alte amendamente se referă la aspecte lingvistice, nu vor fi mm, probleme în limba cehă, traducerea trebuie să fie diferită. Sunt de acord cu amendamentele cu procedura de despăgubire în cazul sistemelor, am prezentat un uh, amendament oral. Uh, în caz de situație excepțională, trebuie să informăm Parlamentul European. Acest lucru trebuie să fie adăugat căci ameliorează procedura în caz de uh, defectarea sistemului. Parlamentul trebuie să fie informat în caz de situație excepțională. Nu sunt de acord cu propunerile că acest sistem nu trebuie să fie folosit în scopuri militare, dar sunt de acord cu domnul Butikoffen, care subliniază în, în amendamentul 16 că definiția nu este corectă. Nu e vorba numai de utilizare în scopuri civile, este vorba și de sisteme militare care vor utiliza aceste aplicații. Sunt de acord cu doamna raportor că amendamentele ca atare sunt uh, mai curând amendamente ideologice și enumerarea țărilor cu diferitele poziții nu cred că ar contribui la această deci, hotărâre. Iată ce doream să spun. Și s-a spus că nu suntem de acord cu utilizarea militară, e, lucrurile s-au exact diferit, așa cum s-a menționat în text, că nu este în scopuri militare. Trebuie precizat, subliniat acest lucru. Mulțumesc foarte mult! Comisia. Domnul Tinman. Yeah, thank you very much. Vă mulțumesc. Trebuie să spun că am citit cu foarte mare interes uh, amendamentele și am ascultat cu foarte mare interes și comentariile doamnei raportor. Există um, unele amendamente care sunt mai degrabă de natură declarativă și putem să ne gândim dacă unele dintre acestea ar putea fi incluse în considerente, dar nu în textul în sine. În ceea ce privește mult discutatul uh, folos în utiliza, mult discutată utilizare în folosuri militare, aș dori să mă refer la rezoluția adoptată deja de această comisie. Nu este un lucru nou. Deci, PRS-ul este doar unul din cele cinci servicii ale sistemului Galileo care poate fi folosit și um, există o diferență între um, standardele minime care trebuie respectate de, stat, de statele membre și competențele statelor membre care pot, fol, pot uh, folosi acest serviciu fiind controlate de către Parlament și de către Consiliu. Cred că trebuie să fim uh, grijulii în ceea ce privește regulamentul 683, care uh, stabilește sistemul din anul 2008 și care dă un, uh, atribuie un rol foarte clar uh, Comisiei în cadrul CNSS Um, unii um, își doresc o competență uh, mai mare. Aceștia cred că ar trebui să țină minte ce s-a hotărât deja în anul 2008. Madame Rojtova souhaitait ajouter quelque chose. Děkuji. To nebylo správně přeloženo. Takže ještě jednou říkám. Voiam să precizez ceva. Nu sunt de acord, pentru că nu s-a înțeles clar. Uh, deci nu suntem de acord cu propunerea domnului Losin care zice că nu trebuie să se folosească uh, aceste idei în scopuri militare. Deci, practic, nu sunt de acord cu această propunere. Deci, practic, uh, nu vreți să fie nicio ambiguitate în legătură cu acest domeniu abordat de domnul Losin. Nu e nimic nou. Domnul Copa, vă rog. Very much. That was uh, nearly... Vă mulțumesc. Da, este, a, a fost uh, foarte important să afirmați acest lucru, deoarece nu mai înțelegeam foarte bine ce se întâmplă. Vă mulțumesc. Aș dori să uh, ofer câteva răspunsuri scurte uh, doamnei Roitova. În primul rând, amendamentul 6. După părerea mea, cred că acest amendament nu își propune schimbarea principiului potrivit căruia doar statul membre care își dorește să beneficieze și care va plăti pentru acest uh, sistem vor, a, va avea acces uh, nelimitat la acest sistem. Toți cei care do- toate statele care doresc să participe vor putea avea acces. Însă dacă exprimarea nu este clară, desigur putem reformula textul. A fost doar uh, o încercare de a da, uh, de a oferi principiul fundamental. Apoi, amendamentul 8. Am dorit să pun accentul pe, organism, pe organele um, guvernamentale, deoarece astfel subliniem faptul că diferite sectoare din administrația publică a statelor membre pot avea acces complet la acest uh, sistem. Deci nu adaugă nimic nou, ci doar uh, subliniază acest aspect. În ceea ce privește finanțarea, finanțarea este un element uh, fundamental Însă, nu cred că acesta este avizul adecvat care să se refere la acest aspect. Nu avem la dispoziție suficiente informații și de aceea nu îmi doresc uh, includerea acestei referiri în text. Accept uh, amendamentul uh, oral referitor la informarea Parlamentului în momentul în care există o defecțiune a sistemului. Este un lucru foarte important și mă gândesc să înaintez și eu trei amendamente orale. Încerc să găsesc un mod de a, de a ajunge la un compromis în cadrul acestui text. Nu cred că va fi nevoie să avem amendamente de compromis. Oricum, va trebui să subliniem faptul că este vorba de o tehnologie cu, un, uh, cu o utilizare uh, dublă. Pentru grupul meu politic și pentru PPE, cred că acest lucru este foarte clar și aceasta este baza pe care uh, lucrăm. Vă mulțumesc. Mulțumim. Mulțumim. Domnul Weiler. Aș avea o remarcă la uh, punctul 7 de pe ordinea de zi. Sur ce point... În legătură cu acest punct precis, dacă nu mai sunt alte intervenții, următoarea etapă va fi votul în Comisia AFET pe 10 martie. Vă mulțumesc, e regulă. Ne mai rămân numai punctele diverse pe care vreți să le uh, puneți în discuție, domnul Eller. Da, da uh, două puncte, unul formal și unul de conținut. Știm că, că serviciile au uh, dificultăți cu traducerile în diferite limbi. Aș dori să-ți atrag atenția că în uh, traducerea raportului domnului Gualtieri există foarte multe greșeli gramaticale și cred că trebuie să ne gândim care, va fi, care trebuie să fie abordarea noastră. Știu că limba germană este o limbă uh, dificilă, însă totuși nu putem accepta această situație. Cea de-a doua remarcă, aș dori să uh, vă rog dacă putem să ne gândim să discutăm um, o proprie, un propriu aviz în ceea ce privește raportul INISA pe marginea um, securității cibernetice. Eu sunt raportor în umbră în Comisia ITRE și cred că este foarte important să știm care va fi poziția Comisiei SED în ceea ce privește securitatea cibernetică. Bien. În regulă? Deci cele două uh, puncte au fost notate, mai ales uh, în legătură cu cel de-al doilea punct, hotărârea trebuie luată uh, în biroul AFET și această propunere va fi supusă coordonatorului Comisiei AFET. Așteptăm răspunsul. Vă mulțumim foarte mult. Următoarea întâlnire pe 15 martie pentru EULEX Kosovo, EUPOL Bosnia, și o nouă discuție pe marginea raportului Gualtieri. Mulțumesc foarte mult!